Dragi colegi, am plăcerea să urez bun venit uh, doamnei Vian Dachel, colega noastră deputat uh, din Parlamentul irachian. Nimeni